I think we can start. Stimați colegi, stimate colege, doamnelor și domnilor, Mă bucur că ne-am reîntâlnit și sper că ați avut un concediu plăcut, sper că v-ați odihnit și că ați reușit să stocați destulă energie pentru următoarele luni până la următoarea vacanță. Însă, după cum vă văd, toată lumea arată minunat și eu sunt bine și de aceea putem să începem. Ordinea de zi poate să fie adoptată dacă nu există niciun comentariu, văd că nu e cazul aprobarea procesului verbal din 11-12 iulie și acestea pot să fie aprobate dacă nu are nimeni nimic de zis, da? Comunicări ale președintelui, până acum nimic și atunci trecem direct la votare. Bugetul 2017, doamna Izabela de Monte este raportor, însă înainte să facem un test, s-a deschis votul, The machine doesn't work? Nu funcționează aparatul? Uh, uh, Try the next one, please. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Gut, dann starten wir. Bun, atunci să începem cu primul amendament 5928. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Următorul 5909 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 5927. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificare. Verificăm la 5927. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 22 împotrivă, nicio abținere. Se respinge. Trecem la următoarele, la 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare tot respins, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 26. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Verificare la 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 13 împotrivă. Mulțumesc, dar arăta altfel înainte. Cinci nouă zero șapte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5883 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5882 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5880 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5875 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5876 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 5888 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5877 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5878 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. împotriva top 6, 5, 8. 5, 8, 8, 6, 5, 8, 5, 7, 5, 8, 8, 6, 5, 8, 9, 8 identice, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 8, 5, 9 și 5, 8, 9, 6 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Pare respins, însă să verificăm la 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru 23 împotrivă se respinge. 5, 8, 9, 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru 17 împotrivă se adoptă. 5, 8, 6, 8. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 5, 8, 9, nu. 5, 8, 6, 9, cine e pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Cu toate acestea se respinge. 5, 8, 6, 0 și 5, 8, 9, 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 6, 1, 71, 5, 8, 9, 4, 5, 9, 1, 7, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 6, 2, 72, 93, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 9, 1, 8, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 8, 52, 5, 8, 6, 5, 58, 87, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 8, 6, 6, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59-20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59-23 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58-99. Cine pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Se deschide votul. S-a închis votul. 17 pentru 25 împotrivă, o abținere se respinge. 5900 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5901 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5902 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5903 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5908 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. S-a închis votul? Da, e clar, dar de aici nu văd foarte clar, îmi pare rău. Se respinge, în mod clar. 59-25 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 59-25 s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru 25 împotrivă. Se respinge. 58-79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59-10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentele la proiectul de aviz, compromisul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Atunci, amendamentul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Compromisul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 24 împotrivă se respinge. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 14, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 27 împotrivă se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Am deschis votul. La 28 s-a închis votul. 22 pentru, 21 împotrivă. și atunci se respinge. 22 la 22, dumnealui nu are cartela de vot. Însă votul care a decis tot a fost abținere. Amendamentul 27. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 5. Cine pentru?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 împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, nu devine caduc. Treizeci și nouă. L-am votat. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, pare că se adoptă, dar verificăm. La 40 s-a deschis votul, s-a închis votul, 25 pentru, pentru 18 împotrivă se adoptă. Trecem acum la votul pe părți. Ce s-a schimbat aici? Prima parte fără cuvântul green în prima propoziție. Cine pentru? Împotrivă. Pare că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul. Prima parte. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 44. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru,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 împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 62 pentru, împotrivă, abțineri, pare că se adoptă, însă verificăm, la 62 s-a deschis votul, 62 s-a închis votul, 19 pentru 25 împotrivă se respinge.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 Verificăm la 76, s-a deschis votul, s-a închis votul, 23 împotrivă 21 pentru se respinge. Și trecem atunci la votul final. S-a deschis votul. Marcus Piper, trebuie să ne spună, e pentru, bine, s-a închis votul și atunci avem 42 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere și îi mulțumim raportorului. kommen auch noch Abstimmungen, aber die, glaube ich, nicht ganz so lang sind. Păi, trebuie să votăm două rapoarte care nu cred că vor fi la fel de lungi. În primul rând, strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor. Raportarea este Claudia Monteiro de Aguiar. Și supun la vot în primul rând compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 11. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 16 împotriva, două abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 12, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 19 împotriva, 2 abține, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral, are cineva obiecții împotriva acestea? Văd că nu. Cine stă pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul oral, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem acum un vot pe părți la amendamentul 33, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Cred că este mai bine să verificăm prima parte a amendamentului 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 24 împotrivă, se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că a fost adoptat. S-a deschis votul la amendamentul 35. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 36. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 83 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru. Dori să verificăm amendamentul 83? Foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 19 împotriva. Vă mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 10. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Mi s-a părut că a fost respins, însă haideți să verificăm. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 15 împotriva, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri respins. Și am ajuns la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, un vot în plus pentru, deci 38, 5 voturi împotrivă, nicio abținere se adoptă și aș dori să mulțumesc raportoarei. Mhm. Jetzt haben wir noch. Mai avem un vot pentru a doua lectură, poziția Consiliului privind uh, modificarea directivei Parlamentului European, europeană privind cerințele tehnice pentru navele de navigație internă și așa mai departe. Avem un singur vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Raportor a fost Ivo Belet, pe care îl felicităm și am uh, încheiat votarea pe astăzi. So. Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> well done. Gut gemacht. Ja, aber manchmal sieht man wirklich. So, da wir ein bisschen in Zeitverzug sind, machen wir. Pentru că suntem deja ușor în întârziere, aș dori să continuăm cu lucrările comisiei noastre și aș dori să-i rog, de urmare, pe cei care nu doresc să participe la discutarea următoarelor puncte să părăsească sala. Discutăm acum aplicarea directivei Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Raportor este Jens Nielsen, care îi dau cuvântul. Această tema este mult mai importantă decât ar putea considera unii și experiența Comisiei de Transport ne demonstrează și experiența mea personală din regiunea de acasă îmi arată care sunt punctele critice pentru turist și care sunt punctele care îi mulțumesc pe turist. Și egalitatea de tratament este un element deosebit de important pentru turiști. Dacă ne dorim ca activitățile turistice să se extindă, atunci trebuie să țină seama și de acest principiu. Există câteva puncte deosebit de importante, prin intermediul căruia ne putem asigura că femeile și bărbații sunt tratați în mod egal din punctul de vedere al accesului la bunuri și servicii. Din punctul de vedere al economiei colaborative există anumite îngrijorări, există îngrijorări legate de cazurile de hărțuire sexuală care au uh, loc în, uh, în uh, mijloacele de transport public. Trebuie să găsim vinovații pentru asemenea cazuri și să reducem cazurile de hărțuire sexuală. Autoritățile naționale și autoritățile locale au un rol cheie în statele membre din punctul de vedere al implementării acestei uh, directive. Statele membre, în general, trebuie să-și înțeleagă cât mai bine responsabilitățile și obligațiile care le revin și sper că vor fi atribuite suficiente resurse autorităților uh, naționale în acest punct de vedere. Alăptarea în public este acoperită de această directivă și sper că cât mai multe state membre vor uh, transpune această directivă în uh, legislația uh, națională. Um, acesta este proiectul meu de aviz și aștept cu nerăbdare mai multe propuneri din partea dumneavoastră pentru ca el să fie îmbunătățit și mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum George Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe colegul nostru Jens Nielsen, să-i mulțumesc pentru activitatea sa. Înțelegem cu toții Vorbitorul are o problemă cu microfonul. Dar se pare că acum funcționează. Deci această temă este deosebit de importantă și se bucură de un interes larg. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, a sectorului transportului, turismului, educației și pieței muncii. Ultimele două domenii, în legătură cu ultimele două domenii, nu putem trata toate elementele importante pentru acestea. Colegul Nilsson, pe bună dreptate, a a tras atenția asupra hărțuirii sexuale care se manifestă în mod repetat în mijloacele de transport în comun. Acestea reprezintă o mare problemă și trebuie să fie clarificată responsabilitatea terților. Este un lucru pe care îl cerem și noi. Și în proiectul de aviz, raportorul atrage atenția asupra dezechilibrelor care există între diferitele state membre, diferențelor care există între statele membre care ne, îngre, care ne îngreunează activitatea, această directivă este pusă în aplicare în mod diferit în uh, statele membre și se colectează și sunt furnizate uh, date, uh, informații diferite care din nou ne îngreunează activitatea. Acestea sunt elementele importante pentru, pentru noi, asupra cărora am dorit să insistăm mai mult în legătură cu alăptatul în uh, public și acesta este important și cred că o să depunem un amendament în acest sens la punctul 6. Ne bucură faptul că tot mai multe femei uh, sunt uh, șofere de conduc auto, autobuze și uh, tiruri. Uh, și ne dorim ca această tendință să, con- să continue și mai mult și în acest sens, de exemplu, ar trebui să schimbăm modul în care arată uh, popasurile pe autostrăzi și așa mai departe. În general, însă, consider că, considerăm că acest uh, proiect de aviz este foarte bun și aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul doamna în Bilbao acum. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi o înlocuiesc pe Ghezine Meissner, care mi-a trimis comentariile sale, pentru că, din păcate, nu poate fi prezentă la această reuniune astăzi. Dumnei uh, insistă asupra faptului că această directivă a fost uh, adoptată în anul 2004 Avizul uh, Comisiei pentru Transport se bazează pe comunicarea publicată de Comisie privind uh, transpunerea acestei, transpunerea și implementarea acestei directive în statele membre. Mm, aici nu se face referință la situația din uh, sectorul pentru transporturi, transporturilor. Există diferențe prea mari din punctul de vedere al primei de asigurări plătite de bărbați și femei Discriminarea față de femei se desfășoară și în momentul în care sunt folosite mijloacele de transport în comun. Doamna Meissner se referă și la punctul 8 uh, uh, privind asistența și admiterea femeilor gravide la, la zborurile comp- uh, companiilor aeriene serviciile de asistență nu sunt furnizate întotdeauna de companiile de transport aeriană și doamna Meissner nu este sigură dacă acestea trebuie, ă, pot fi trase la, la răspundere pentru acest lucru. Poate doamna Meissner se întreabă dacă pot fi create ă, spații speciale pentru femei care doresc să alăpteze Apoi uh, nu există, nu există uh, în toate stațiile de transport uh, mijloace care să faciliteze accesul nu doar femeilor, dar și persoanelor cu handicap. Și acestea au fost cuvintele domnului Meissner și acum aș dori să vă exprim părerea mea personală. În primul rând, când vine vorba de asigurări, în multe state femeile sunt discriminate pentru că plătim mai mult pentru o asigurare, însă dacă este să examinăm rapoartele situația reală, femeile sunt mult mai precaute atunci când conduc și sunt responsabile pentru număr mai puțin de accidente. Există și exemple cu vagoane rezervate exclusiv, uh, vagoane de metrouri rezervate exclusiv femeilor, însă nu cred că acesta este un exemplu de urmat. Pentru că situația nu este atât de simplă. Cred că ar trebui să insistăm mai mult asupra informării, asupra pregătirii, astfel încât uh, hărțuirea sexuală împotriva femeilor să fie eliminată în totalitate. Cred că acest proiect de aviz ar trebui să insistăm mai mult pe campaniile de informare care să se axeze pe egalitate și pe educație. Avem nevoie și de campanii de informare privind egalitatea de tratament între femei și bărbați, astfel încât femeile care lucrează în companii de transport să nu se confrunte cu discriminării. În ceea ce privește camerele pentru schimbatul copiilor, este, acestea sunt o temă importantă. În majoritatea cazurilor, acestea se află în toaletele pentru femei, însă trebuie să ne gândim că nu doar femeile schimbă scutecele bebelușilor, uneori și bărbații schimbă aceste scutece și trebuie să Uh, reflectăm această situație și în uh, infrastructura de, tra- de transport. Tema lăptatului în public este una controversată în anumite locuri și trebuie să ne asigurăm că lăptatul în public este perceput ca o activitate pozitivă, normală în transportul în comun și putem să ajungem în această situație prin organizarea unor campanii de informare sau cerând statelor membre să uh, or, organizeze asemenea campanii de informare, pentru că lăptatul în public este pozitiv pentru copii. Domnul Zile, de fapt, ar fi trebuit să ia cuvântul, dar dăduse mai întâi din galanterie cuvântul doamnei Izascun. Domnule președinte, aș prefera să nu spun nimic acum. Mulțumesc, are cuvântul Keith Taylor atunci. Ce? Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În această săptămână am învățat un cuvânt nou. S-ar putea ca unii să regrete că mi-a trebuit atât de mult uh, să învăț acest cuvânt. Cuvântul este androcentrism. O să-i ajut pe interpreți care poate nu cunosc cuvântul. Practica, e vorba de practica conștientă sau nu, de a pune bărbați sau uh, un punct de vedere masculin în centrul Universului. Am învățat acest cuvânt pentru că am citit un raport uh, minunat întocmit uh, de către Comisia de Transporturi, pentru Comisia de Transporturi, cu privire la nevoile uh, specifice ale femeilor în domeniul mobilității. Și această tendință antrocentristă trebuie să fie combătută, cred, de către noi. Bineînțeles că alăptatul schimbarea bebelușilor, uh, femeile însărcinate la bord, la portul avioanelor, sunt subiecte importante. Dar toate aceste aspecte ar trebui să fie incluse uh, în raport și să nu vorbim doar de o listă exhaustivă. Cred că cu toții trebuie să tragem învățăminte de pe urma acestei situații. Nu ar trebui să ne gândim doar la turism, ar trebui să mm, analizăm mai îndeaproape situația. M-a uh, uimit când o mașină a venit să mă ducă la o uh, ședință la Strasburg și șoferul era femeie. Și am spus, nu cred că am mai fost uh, însoțită de către o șoferiță. Iată, face parte din uh, serviciul de șofer al par Parlamentului și mi-a spus că din 90 de șoferi, doar doi uh, sunt femei. Deci ar trebui să ne facem curățenie în ograda noastră, cred. Sigur că ar trebui ca obiectivele noastre ar trebui să fie ca călătorii și utilizatorii transporturilor uh, să beneficieze de egalitate de gen. Să fie orbi la diferențe uh, între bărbați și femei. Călătorii sunt ființe umane, merită respect, uh, nu numai pentru că alăptează. nu numai pentru că s-ar putea să fie greu uh, pentru ei sau ele să încapă într-un scaun în avion, ci și din alte motive. E spiritul pe care îl urmez eu și voi face câteva sugestii în acest sens. Mulțumesc! Ines Ayala Sender. Bueno, me alegro que algunos pues hayan aprendido, aunque sea... Mulțumesc, domnule președinte. E cam târziu, dar mă bucur de faptul că ați auzit uh, uh, în ce constă androcentrismul. Ați cunoscut uh, definiția acestui concept. De secole noi suferim de pe urma acestui concept. Deci vă urez bun venit în clubul celor care suferă de pe urma androcentrismului. Aș dori să-i mulțumesc domnului Nilsson pentru acest raport. Un raport foarte interesant. E adevărat că Uh, țara dumnealui este, unul, este statul membru care a făcut uh, foarte multe progrese în acest domeniu al uh, regulilor aplicate, al campaniilor de sensibilizare în ce privește egalitatea între bărbați și femei și accesul la servicii, egalitatea de salariu și așa mai departe. Și cred că trebuie să continuăm să depunem eforturi, pentru că nu putem să ne culcăm pe lauri. Uh, aș dori să, să mă refer la câteva uh, aspecte. Directiva vorbește despre accesul la servicii, însă serviciile nu mai sunt nici ele, nu sunt nici ele neutre. Prestatarul de servicii, felul în care serviciul este prestat, toate aceste elemente sunt foarte importante și eu mi-aș dori să ajungem la recomandări mai clare cu privire la această parte legată de uh, prestarea de servicii, servicii turistice, uh, hoteluri. Nu înțelegem foarte clar cine beneficiază de servicii sau cine prestează aceste servicii. Uh, câteodată femeile care fac curățenie în hoteluri sunt adevărate sclave. Ele curăță camerele le pregătesc. De asemenea, uh, trebuie să ne gândim și la situația bucătăreselor și a femeilor care lucrează în uh, restaurante. Deci aș dori să transmitem câteva uh, indicii în acest sens Comisiei și statelor membre. Să spunem că serviciile nu sunt neutre. Nu putem să ne oprim la, în, din exterior. Trebuie să mergem până în profunzime și să tratăm problema, să tratăm rolul de la rădăcină. Deci aș dori să-i propun domnului Kramer să discutăm eventual cu doamna comisar Răbolț. În urmă cu uh, câteva zile înainte de vacanță, a organizat uh, un seminar foarte uh, interesant în legătură cu femei și mobilitatea în transporturi. Chiar ea, doamna comisar, a prezentat aceste concluziile acestui seminar în grupul liberalilor. Deci cred că ar fi interesant să organizăm și în o, o audiere cu ea sau să o invităm la comisia noastră ca să ne prezinte aceste concluzii. Pentru că eu am putut uh, participa împreună cu colegii la acest uh, seminar și mi s-a părut uh, foarte interesant, mai ales pentru viitor. Mai avem foarte multe de învățat în domeniul transporturilor, din perspectiva ofertei și a utilizării. Vreau să vă spun că la DG Cercetare se pregătește Orizont 2020 și cu această ocazie am încercat să identificăm o strategie sau o formulă în baza căreia să includem dimensiunea egalității de gen în toate domeniile, deci în servicii, în gestiune, în uh, uh, concepere și așa mai departe. Deci, poate că ar fi interesant să propunem comisiei și doamnei comisar să procedeze la fel și în domeniul transporturilor. Aș dori să vă mai mulțumesc și pentru atenția pe care o acordați și femeilor cu handicap. Și situația lor trebuie să fie uh, luată în calcul. Atunci când vorbim despre acces, că e vorba de transporturi sau în alte domenii, de uh, turism și așa mai departe, uh, trebuie să garantăm accesul uh, persoanelor cu handicap, dar când vorbim despre egalitatea între bărbați și femei, și aici intervin specificități. Există femei cu handicap de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc, Lucy Anderson, acum. Mulțumesc. Aș dori să sprijin acest proiect de aviz a colegului Nielsen. Mi se pare minunat, e foarte bun și sunt de acord și cu comentariile făcute în numele grupului ALDE respectiv că trebuie să avem o perspectivă mai vastă, să ne gândim la îngrijire, de exemplu. Uh, nu uh, întotdeauna femeile sunt îngrijitoare, dar uh, adesea, totuși, vedem în transporturile în comun femei cu copii și cu persoane vârstă și lipsa de acces pentru aceste persoane este foarte importantă și trebuie să fie abordată în întreaga Europa. e nevoie de condiții egale pentru toată lumea. Și deci e un uh, raport uh, pe care, de, să nu uităm că Institutul pentru Egalitatea de Gen a, insusta, a insistat pe importanța infrastructurii, accesului egal la infrastructură, de asemenea și în domeniul turismului în anumite zone, pentru că dacă femeile știu, de exemplu, că că e foarte greu pentru ele să se deplaseze cu copiii, cu familia lor, uh, zone turistice în care știu că vor avea probleme în transporturi, uh, cu copiii sau cu rudele în vârstă, probabil că femeile vor prefera să nu călătorească în aceste uh, zone turistice. Deci toate aceste aspecte trebuie să fie considerate împreună. Deci cred că este în interesul opiniei publice să ne asigurăm că avem aceste acces egal pentru toată lumea. Mulțumesc. În numele Comisiei are cuvântul acum doamna Ilaria Mazoduro de la DG uh, Drept. Thank you, Mr. Chair. Thank you, the honorable members, for the interesting... Um, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc eurodeputaților pentru Uh, tot ce au uh, subliniat în ceea ce privește până în aplicare a directivei uh, cu privire la egalitatea de gen și accesul la bunuri și servicii. Comisia dorește să sublinieze faptul că toate statele membre au luat măsuri, pentru a transpune această directivă în legislația națională și că ne aflăm în faza de implementare, de punere în aplicare. Comisia va continua activitățile de monitorizare și va sprijini uh, statele membre pentru a ne asigura că avem egalitate între bărbați și femei în întreaga Europa. Comisia nu consideră că este necesar să propunem amendamente la directivă deocamdată, dar va uh, um, va examina punerea în aplicare a acestei directive în statele membre, mai ales în ceea ce privește derogările acordate anumite state membre. Comisia a lansat două proceduri de infringement Uh, și va continua dialogul cu toate statele membre pentru a ne asigura că această directivă este pe deplin pusă în aplicare. Comisia se angajează uh, puternic în ceea ce privește egalitatea între bărbați uh, și femei și pune în aplicare de plină directivei toate statele membre. Va ține cont și de îngrijorările exprimate de către Parlamentul European în ceea ce privește egalitatea de gen în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! raportorul acum încă o dată pentru concluzie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această dezbatere uh, și aștept cu nerăbdare amendamentele care sper să îmbunătățească avizul meu. Este un aviz pentru Comisia uh, pentru Drepturile Femeii. Știți că trebuie să fie succint, concis, uh, să se refere doar la sfera noastră de activitate, la competențele noastre, deci la transport și la turism. Mă bucur de faptul că um, colegii au uh, idei interesante în domeniul turismului. Aștept să mi le trimite ca să îmbunătățesc avizul. Mulțumesc! Mulțumim! Termenul pentru amendamente este 8 septembrie la ora 12. Acum ajungem la următorul punct de până de zi, investiții în locurile de muncă și în creștere, valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene. Raportor este Cosma Lotovski și are cuvântul acum. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, und, und jetzt werde ich polnisch sprechen. Krótko chciałbym przedstawić najważniejsze... O să mă exprim în limba mea, limba polonă. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă prezint acum punctele principale ale avizului pentru Comisia Regii, pe care trebuie să-l întocmesc. După cum vedeți din titlu, este vorba de un subiect foarte important, important pentru noi toți. Cele nouă puncte pe care, care fac obiectul avizului meu sunt, bineînțeles, neexhaustive, dar reprezintă, sper, un bun uh, punct de plecare. Și aș dori să subliniez faptul că fondurile structurale europene au o contribuție foarte importantă la îmbunătățirea infrastructurii. Avem uh, mai multe fonduri și, grație lor, transportul reprezintă coloana vertebrală a economiei europene însă nu putem nici să uh, dăm uh, uitării greșelile care au fost săvârșite și trebuie să recunoaștem că au fost câteva greșeli. Avem uh, multe proiecte care au fost finalizate, dar persistă totuși lacune în infrastructura noastră care sunt vizibile mai ales în regiunile frontaliere. Finalizarea rețelei TNT nu se va putea face fără o folosire judicioasă a fondurilor structurale și de investiții europene. Cred că cheia o reprezintă o planificare uh, inteligentă, ținând cont de perspectiva națională, dar și de nevoile regiunilor, uh, care trebuie să fie mai bine implicate în uh, procesul de luare a deciziilor, ca și municipalitățile și județele. Trebuie să ne asigurăm că avem experiența necesară și, de asemenea, că se face transfer de competențe sau de uh, Um, informații despre statele membre. Uh, ar trebui să vedem nu doar cum sunt uh, cheltuite fondurile, ci și să ne asigurăm că infrastructura construită cu aceste fonduri va, face, uh, va fi o infrastructură de calitate. Pentru țările din centrul și estul Europei e un subiect foarte important pentru că de asta depinde și integrarea europeană a acestor state membre. Aștept până răbdare comentariile, observațiile colegilor și sper să putem finaliza acest aviz și să ne aducem contribuția uh, pentru Comisia Regii. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Van den Kamp. Voorzitter, dank u wel. Ik eh, bedank ook mijn eh, collega eh, Cosmas voor zijn uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și eu colegului uh, Zlotovski pentru acest proiect de aviz. Pe ansamblu sunt de acord cu conținutul și cu subiectul acestui aviz, dar am totuși uh, câteva întrebări. La Comisia Europeană se uh, face, se depun foarte mult uh, eforturi în domeniul uh, principiului use it or lose it, folosește-l sau mai bine Uh, la sobaltă. Și e un subiect care pentru mine este foarte interesant, uh, mai ales în contextul țărilor uh, din, din sudul și estul Europei, care fac obiectul fondurilor de coeziune. Mă întreb dacă nu ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor țări faptul că banii investiți în infrastructura de transport rămân nefolosiți pentru că lipsesc Uh, aprobările necesare, nu se fac uh, evaluările de mediu necesare pentru deblocarea fondurilor și aceasta datorită uh, autorităților locale. Cred că rolul lor ar putea să fie îmbunătățit. Ar trebui să ne gândim mai bine la acest principiu use it sau use it or lose it. Mulțumesc. Mulțumesc, poate o scurtă observație, use it or lose it nu ține doar de comisie, ci e ceva ce am hotărât noi cu majoritate în Parlamentul European. Și din cauza faptului că proiectele au fost tot întârziate, în ultimul an blocate și nu se întâmpla nimic și era nevoie de presiune. Da, trebuie să fim atenți, însă nu ține doar de Comisia Europeană, ci ține și de noi. Acum are cuvântul doamna Cristin Revor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport care merge pe direcția cea bună. Și noi insistăm pe, pe importanța fondurilor structurale pentru punerea în aplicare a proiectelor, însă vom dori să completăm acest text prin câteva puncte pe care le-am abordat deja. În primul rând, aliniatul în ceea ce privește sinergiile trebuie să fie consolidat. Sinergiile în, pentru fondurile europene în trans transport. Toate fondurile trebuie combinate astfel încât să poată fi finanțată într-un mod eficient infrastructura de transport. Trebuie să subliniem și faptul că concentrația tematică din fondurile structurale nu trebuie să limiteze capacitatea regiunilor de a investi în transportul durabil. Și asta mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate, care de multe ori au anumite constrângeri și nu e integrat suficient transportul. Comisia ar trebui să dea dovadă de flexibilitate, să, las, lase o marjă de manevră regiunilor. În al treilea rând e important și efectul de pârghie care e slab în cadrul acestor fonduri, mai ales în transport. Așa cum se spunea și în mecanismul de inter- interconexiune pentru Europa, instrumentele trebuie să fie mai bine adaptate astfel încât să se preteze transportului. Uh, și apoi, după o simplificare și după ce discutăm cu regiunilor, e important ca fondurile structurale să nu fie văzute ca niște, să fie văzute ca niște ajutoare de stat. Așa, dosarele ar putea fi mai ușor accesibile actorilor locali, care de multe ori au de-a face cu niște reguli foarte complexe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum are cuvântul Matis von Nittelberg. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele raportului din umbră, care nu poate să ajungă acum. Le mulțumesc colegului pentru proiectul de raport. Eu sunt raportor din umbră la Regi pe acest uh, raport din propria inițiativă, așa că am niște comentarii pe care aș dori să le fac. În primul rând, cred că e o șansă pierdută faptul că în acest text nu se reflectă promovarea mobilității urbane. Aceasta nu apare în mod uh, explicit, deși ar trebui. Fondurile structurale și de investiții nu trebuie doar să ajute în infrastructura pentru pentru transport, ci trebuie să promoveze o economie cu emisii scăzute și, de asemenea, în combaterea, în combaterea încălzirii globale. Nu vorbim doar de infrastructura de transport în Europa Centrală, ci de Sud, ci din toată Europa. Să facem trimitere doar la o parte a Europei, cred că nu e o situație atât de fericită. Există sume care ar putea fi folosite, în, de exemplu, în um, sisteme inteligente de transport, sisteme logistice inteligente, mobilitate urbană durabilă. Sunt lucruri pe care aș fi vrut să le regăsesc în raport. Și mai mult, fondurile structurale și de investiții europene pot fi folosite pentru a consolida anumite sectoare economice care sunt strâns legate de transport și de turism, într-adevăr inovare în domeniul automobilistic. Aici ar putea fi dezvoltate autovehicole prin folosirea fondurilor structurale și de investiții. Ne-am dorit să fie consolidate aspectele de turism în acest text. Vom depune amendamente și ne dorim ca avizul să fie foarte bun pentru regi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum are cuvântul doamna Karima Deli. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Matis. Ar trebui să nu tot votăm texte care au obiective care țin de climă, și asta pentru că Parlamentul, pentru că Comisia Europeană ar trebui să vină cu niște proiecte care să meargă în direcția a ceea ce ne dorim să cofinanțăm. Dacă mă uit peste priorități, trebuie să spun următoarele. Proiectele care există pentru extinderea autostrăzilor, de exemplu ne axăm acum pe străzi, însă știm că trebuie să investim în căile ferate. Eu cred că în acest raport trebuie să fie subliniate investițiile pentru viitor, astfel încât să ne asigurăm că punem accentul pe mobilitatea urbană durabilă, dar trebuie să punem accentul și pe noile tehnologii. trebuie să ne punem întrebări pe trei obiective. Obiectivele legate de emisii, cele de securitate și apoi când vorbim despre investiții, aceste investiții nu trebuie să se facă dacă acestea nu ajută în reducerea costurilor externe și să nu genereze costuri suplimentare. Eu consider că în acest raport mesajul care este transmis e următorul. Trebuie să trecem la secolul 21. Eu Cred că trebuie să se renunțe la marile proiecte inutile, trebuie să repornim de la mobilitatea urbană durabilă, unde se pot crea locuri de muncă. Și cred că e important să dăm un mesaj foarte clar Comisiei Europene în acest domeniu. Eu cu siguranță voi fi foarte atentă, pentru că eu consider că noi, Parlamentul, avem un rol important de jucat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, are cuvântul Ines Ayala Sender. Mulțumesc! Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru propunerile făcute, însă există o problemă între planurile naționale și planurile europene. Parlamentul European poate să ia orice fel de decizii, Consiliul la fel și putem să avem niște planuri minunate care să se bucure de resurse suficiente și chiar insuficiente, dar până la urmă să vedem că toate acestea nu se reflectă în planurile naționale, în ceea ce privește proiectarea, calendarul, finanțarea, toate acestea pot să fie foarte diferite. Când vorbim despre rețelele TNT, Cred că ar trebui să vorbim despre planificarea europeană, calendarul european, în așa fel încât și planurile naționale să poată să țină cont de ceea ce ne dorim noi, pentru că în planurile lor nu se reflectă ceea ce decidem noi aici și ceea ce decid propriile lor guverne. Avem o problemă cu absorpția de fonduri și această problemă se agravează. E o problemă în Spania și în alte țări sudice. Există anumite capacități, mulți, însă din cauza austerității, deficitelor existente, suntem legați la mâini. Așa că de multe ori trebuie să luăm decizii în septembrie, înainte de sfârșitul anului și vedem că nu reușim să cheltuim banii pe care îi avem. Apoi mai există și alte probleme cu termene limită, regula de N plus 1, N plus 2. Nu e foarte ușor să se facă o planificare când vorbim de transport și infrastructură. De multe ori organizațiile nu mai au timp, nu au capacități și nu pot absorbi fondurile. În România e întreaga chestiune cu fondurile regionale, descentralizarea și de aceea rata de absorție este scăzută. Există țări care reușesc să se descurce. Cazul aeroportului din Berlin e un exemplu care poate ridică și întrebări. Există țări care nu reușesc. Trebuie să încercăm să ne asigurăm că planificarea europeană, semestrul european obligă statele membre să reflecte deciziile luate la nivel european în planurile lor naționale. Nu voi vorbi acum despre Pirinei, pentru că probabil aș începe să plâng, însă, domnule Kramer, cunoașteți foarte bine situația. Da, aceasta e experiența pe care o avem. Am văzut și la voturi. Noi aveam o majoritate pentru anumite proiecte, dar statele membre au spus nu, nu ni le dorim și atunci lucrurile nu au funcționat. Și asta doar pentru că noi intrăm la cofinanțare și fără investiții din partea statelor membre, fără voința lor, nu avem ce să facem. Suntem conștienți de toate acestea. Noi Putem doar să ne aducem contribuția, însă nu putem decide tot. Dacă am finanțat 100%, am putea spune trebuie să faceți 100%, dar statele membre finanțează 60-70%, noi hotărâm ce e prioritate pentru noi și apoi, dacă am fi în Parlamentele Naționale, am putea susține o asemenea poziție. Avem nevoie de o cooperare foarte bună. Am fost în zona Baltică, acum există acolo un proiect european foarte important prin joint venture și totuși nu se ajunge la el pentru că ne încurcăm de detalii. Același lucru se întâmplă și în Germania, în diferitele landuri, când o linie de autobuz trebuie să treacă dintr-un land în celălalt. Știm care sunt problemele. Deci dacă am reușit să avem o reglementare mai bună acasă, am putea spune, da, așa trebuie să faceți, dar din moment ce lucrurile nu merg atât de bine acasă, e greu să arătăm pe alții cu degetul și mă gândesc la un fost președinte german care spunea când arăți cu degetul într-o direcție, alte două degete vin în direcția ta. Bun, acum are cuvântul doamna Ana Wagner din partea DG Regio, din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. E plăcut să auzim atât de multe idei și să vedem cum se extinde orizontul acestui raport. Discuția capătă importanță și merge mai departe de punctele care apar în text. Aș spune câte ceva legat de trei elemente. Primul ar fi din partea Comisiei uh, planul aprofundate de transport. Există planuri naționale de transport care acum fac parte din condiționalitatea ex ante. Acestea, pentru prima dată în istoria politicii de coeziune, sunt obligatorii, sunt niște cerințe obligatorii de reglementare pentru toate statele membre, astfel încât să obțină finanțare. Comisia consideră că acesta este un pas important în direcția cea bună. E genul de cerință cheie care e importantă pentru gestionarea fondurilor și pentru îmbunătățirea eficienței și impactului fondurilor utilizate. În acest context, probabil ar fi important să subliniem faptul că Totul este văzut la nivel regional până într-o anumită limită, e inclus transportul durabil și poate toate acestea ar putea fi formulate într-o manieră mai puternică. Fondurile, într-adevăr, ajută la acoperirea lipsurilor, Însă, așa cum spunea deja unul dintre membrii, sau poate chiar doi, e important să ne amintim de facilitatea conectarea Europei, care joacă un rol foarte important în această muncă. În ceea ce privește use it or lose it, aș dori să insist pe aspectul legat de asistența tehnică care e oferită prin intermediul politicii de coeziune autorităților publice și beneficiarilor. E un proces de învățare. Asistența tehnică este deja foarte folosită încă din 2007-2013 uh, printr-o facilitate care a fost creată în uh, perioada precedentă de programare. Acum acest aspect devine tot mai important și asta ca să ne asigurăm asigurăm că există o pregătire corespunzătoare pentru cei care pregătesc programe de infrastructură. În unele state membre lipsește expertiza de care e nevoie, astfel încât să fie finalizate asemenea proiecte. Al treilea punct pe care aș, dorea, aș dori să-l ating are de a face cu IMM-urile și sprijinul acordat IMM-urilor și beneficiarilor, astfel încât să poată să aibă un acces mai facil la fonduri. În acest context, aș sublinia inițiativa de simplificare din partea Comisiei. Mai există și eforturi continuate, mai ales la grupul la nivel înalt pentru simplificare. Acesta a fost creat în mod special pentru a se ține cont de expertiza de pe teren, pentru a pune la oaltă idei și pentru a promova soluții, totul sub forma unei propuneri a Comisiei, astfel încât absorpția fondurilor să fie mai facilă la nivelul reglementărilor europene. Nu vorbesc, bineînțeles, despre cerințele adiționale de la nivel național. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și acum, în final, dăm cuvântul din nou raportorului. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru observațiile foarte interesante în ceea ce privește transportul durabil. În raport vorbim despre ce importanță au asemenea fonduri pentru Europa de Est. Spun toate acestea nu pentru că vin din estul sau centrul Europei, ci pentru că cunosc lucrurile din propria experiență. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră, însă vreau să vă mai spun ceva. Acest document este avizul nostru pentru altă comisie, așa că vă rog să țineți cont de faptul că acest document nu poate să fie prea lung, așa că orice aveți de spus trebuie să spuneți pe scurt. Mulțumesc foarte mult și aștept amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În, german, în germană spunem ceva care înseamnă e important să fii foarte succint, vă mulțumim. Și cu acestea am închis acest punct, termenul de depunere a, a, a amendamentelor 8 septembrie la ora 12. Trecem la următorul punct, însă raportorul nu se află încă în sală, va veni repede, facem până atunci o scurtă pauză. Da, da. Tocmai a sosit, atunci putem să continuăm. Okay, wir können jetzt weitermachen. Bine, putem atunci să continuăm. Domnule Van de Camp, continuăm. Și anume cu rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit. Raportor este domnul Ișvan Uheie și are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, raportul meu apărea pe ordinea de zi la 10 și jumătate. Îmi pare rău că am întârziat, însă am primit o delegație din Ungaria și mă aflam alături de acest grup. Facem un aviz pentru Comisia de Pescuit. Foarte pe scurt vă voi spune care sunt sugestiile noastre și vom trimite documentul Comisiei de Pescuit, așa cum vă spuneam. Eu sunt din Ungaria, noi nu avem acces la mare, așa că a trebuit să petrec mult timp studiind situația cu pescuitul din alte țări care au o ieșire la mare. Însă am preluat această funcție pentru că eu consider că turismul și politica legată de turism apare din ce în ce mai des în contextul pescuitului și cred că Comisia pentru Transport și Turism are ceva de spus, are de fapt multe de spus pe acest subiect. Există elemente importante pe care le-am inclus în text. E o industrie care creează locuri de muncă avem observații care ar putea ajuta la îmbunătățirea situației. Turismul legat de pescuit apare sub diferite forme în diferitele țări. Ne putem gândi la zonele mediteranene, țările de acolo, unde acest turism chiar e foarte important. Mai există activități costale pe care le cunoaște toată lumea, pescuitul de agrement, pescuitul cu undița, ați auzit de toate acestea și uh, Bineînțeles că aceste tipuri de pescuit se găsesc și în țările care nu au ieșire la mare. Am discutat cu organisme profesioniste, am crezut că e foarte important să subliniem faptul că această profesie trebuie, reprezentanții acestei profesii trebuie implicați în orice fel de decizie vom lua. Așa că noi, Comisia Tran din Parlamentul European, trebuie să fim în contact cu reprezentanții pescuitului. A existat un eveniment în Parlamentul European care sublinia cât de important e turismul durabil și de calitate, e important peste tot. Trebuie să fim conștienți și de faptul că turiștii de astăzi sunt foarte bine informați. Au aplicații pe telefoanele mobile, pot foarte ușor să obțină informații de care au nevoie despre orice fel de destinație. Destinațiile mai mici trebuie să se auto-îmbunătățească, trebuie să aibă strategii de marketing dacă vor să creeze locuri de muncă, dacă vor să atragă turiști. Trebuie să investim în informații, în calitate, în autenticitate și trebuie să investim într-o, într-un raport bun calitate-preț. A fost foarte interesant pentru mine și colegii mei să vorbim cu oameni care îmi reprezintă aceste comunități mici. În ultimele două decenii, să spunem, să spunem, au existat foarte multe schimbări. Există locuri foarte mici care se axează doar pe pescuitul cu undița, acum uh, totul se extinde, se ajunge la pescuitul de agrement și așa mai departe. Există schimbări semnificative. Turismul în masă își pierde cota de piață, în, uh, defav- în favoarea destinațiilor rurale și costale, care probabil sunt ceva mai departe, mai puțin cunoscute de turiști, însă oferă noi oportunități pentru turismul legat de pescuit. Încă ceva ce e foarte important și subliniem în raport, comunitățile locale de pescuit trebuie să își mențină identitățile. E nevoie de ecoturism, de turism care protejează regiunile. Am cerut de asemenea și o simplificare a definițiilor, să ce înseamnă exact pescuitul cu unița. Polonia, România, Regatul Unit și alte state membre consideră că pescuitul cu undița e o industrie importantă. Există agenții care sunt specializate pe domeniu. Așa că ne-am dorit să cercetăm toate acestea. Cerem Comisiei să examineze ce impact are pescuitul cu undița asupra turismului intern. Și apoi e nevoie de finanțare, sprijin financiar. Aici cerem să se folosească fondurile europene structurale, dacă este posibil. Ne gândim la acest turism legat de pescuit tot timpul. Există rețele de calitate, destinații de calitate, pescari, așa că noi credem că ar trebui să existe un cadru de dialog european, unde reprezentanții celor care pescuiesc, reprezentanții destinațiilor turistice pot să se întâlnească și să discute. Trebuie să îmbunătățim și vizibilitatea de pe internet acestui sector. Trebuie să oferim mai multe informații despre diferitele tipuri de pescuit. De exemplu, site-ul visiteuro.com ar putea să fie îmbunătățit. Ar putea să includă și uh, destinații de turism legate de pescuit. O ultimă observație acum, o sugestie, să includem o parte dedicată în portalul pentru micile întreprinderi european, aici să fie incluși și pescarii și cei care lucrează în turismul legat de pescuit. Acestea ar fi toate pe scurt, sper că a fost ușor de înțeles pentru toată lumea și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, vă mulțumesc! Vă mulțumesc raportorii din umbră nu sunt prezenți, să-i dau cuvântul cum lui Vim van de Camp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mie nu-mi place deloc pescuitul. Și urăsc, uh, urăsc apa în general. Eu trăiesc în, într-un cartier al orașului Haga, unde există foarte multe companii uh, de turism care oferă și servicii de pescuit. După cum tocmai a explicat colegul nostru, unii dintre pescari pescuiesc cu undița și își doresc să promoveze aceste activități de pescuit de agrement. Există pescari care doresc doar să pescuiască, alții care își doresc activități mai diversificate. Din această perspectivă, avizul redactat al colegului nostru mi se pare a fi unul excelent. Mă întreb însă, și permiteți-mi să verific la care aliniat doresc să mă refer, la aliniatul 9. Mă întreb dacă Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime poate fi folos, folosit pentru a finanța activități turistice. Desigur, putem să facem această propunere, însă trebuie să ne asigurăm că sectorul de pescuit, care nu se descurcă atât de bine în unele state, să nu aibă de suferit dacă sunt luate fonduri, sunt luați bani de la acest fond european pentru pescuit și afaceri maritime. Trebuie să vedem dacă obiectivele acestui fond uh, permit finanțarea unor asemenea activități sau dacă nu cumva ar trebui să fie schimbate obiectivele acestui fond. Vă mulțumesc, Robert Zile. Îți mulțumesc, Mihail, în numele uh, doamnei uh, Tomasiș, care este raportare din numărul pe acest raport. Aș dori să salut acest aviz și importanța strategiilor care ar putea să ajute diversificarea economiei în zonele locale, ar putea să furnizeze crearea de locuri suplimentare de muncă mai ales în comunitățile care depind de activitățile de pescuit. Raportorul din umbra ECR insistă asupra faptului că unul din obstacolele în fața activităților de pescuit este povara administrativă impusă activităților de pescuit artizanale din zonele de, de coastă. În plus, raportorul nostru de umbră sprijină necesitatea de a promova rețeaua europeană a zonelor de pescuit și un dialog între comunitățile locale, autoritățile portoare și părțile interesate din, din uh, turism. Activitate, um, asociațiile locale de pescat locale ar trebui să coopereze mai bine cu autoritățile locale pentru a putea să-și îmbunătățească accesul la sumele, fondurile existente în Fondul European pentru Pescuit și a afaceri maritime. Aceste diferite asociații trebuie să și grupuri de acțiuni trebuie să coopereze mai bine pentru a uh, avea un acces mai bun la acest uh, fond FEPAM. Cu toate acestea, raportul, uh, raportorul din umbră ECR uh, nu consideră că ar trebui să fie sprijinită în mod, în mod specific activitățile femeilor din acest domeniu. Tocmai de aceea nu am luat cuvântul și ra, ra, la raportul anterior. Vă mulțumesc, doamna Izascum Bilbao, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din nou iau cuvântul în, uh, înlocuind-o pe doamna Meissner, care este raportarea din umbră a grupului nostru politic pe acest proiect de aviz. ALDE salută acest raport din proprie inițiativă. Pentru că acesta își, dore, își dorește să impulsioneze economia regiunilor uh, care se bazează pe activitățile de pescuit uh, cu undița și pescuit de agrement. Există diferite modele de afacere atractive care pot face parte dintr-un model de afaceri care, să, uh, care ține seama și de protecția uh, mediului înconjurător. Raportoarea noastră dorește să insiste asupra alineatelor 7 și 9, care fac trimitere la principala provocare, și anume pune în aplicare în realitate. În acest moment, dacă o companie europeană dorește să, să intre în asemenea activități turistice, este foarte, este foarte dif, uh, dificil pentru că există foarte multe norme din acest, în, acest, în acest domeniu. În Germania există sute de companii care ar dori să-și extindă activitățile în acest domeniu, însă uh, trebuie să respecte norme foarte stricte, deci trebuie să le, să le încurajăm să um, avem acces la FEPAM pentru a-și moderniza uh, navele, vasele de pescuit, astfel încât să țină să reflecte necesitățile activității de pescuit. Tocmai de aceea, aliniatele 21 și 22 sunt uh, sprijinite de doamna Meissner. Dumnezeu consideră că este important ca pescarii să deprindă atitudinile suplimentare de care au nevoie. Acestea sunt punctele asupra care dorește să insiste doamna Meissner. Eu personal aș dori să spun următoarele. Suntem de acord că sectorul pescuitul, pescuitului trebuie să se diversifice. Cu el turismo, eh, con el sentido del fondo maritimo. În pesca, quizá tengo... Consider că trebuie să fie examinat din, din perspectiva sectorului de transport și de turism, dar și din uh, perspectiva FEPAM. Nu trebuie să uităm că discutăm despre un sector local care are o identitate puternică, bine definită. Este un sector care este capabil să ofere o activitate diferită de turism, însă în același timp trece printr-o perioadă foarte dificilă. De ce? Nu dispune de cote suficient de mari de, pentru pescuit, nu, dore, nu, nu pot să pescuiască în modul pe care și-l doresc, astfel încât să ajungă la o activitate durabilă. Lucrăm foarte mult în legătură cu durabilitatea de mediu, Lucrăm foarte mult pentru a ne asigura că există resurse haleutice suficient de mari, astfel încât uh, flotele de pescuit să-și poată uh, desfășura activitatea în continuare. Mie mi se pare că avem, suntem în fața unei uh, contradicții evidente. Tot discutăm despre folosirea FEPAM și folosirea vaselor de, de pescuit, E bine, pescarii au, au nevoie de sprijin financiar pentru că nu pot să-și desfășoare uh, activitatea de pescuit uh, așa cum își doresc pe întreg parcursul unui an. Tocmai de aceea a intrat în discuție și acest concept de diversificare a activităților. Este un concept la care trebuie să ne gândim mai mult. Din punctul de vedere al unui pescar, aceste vase ar trebui să fie folosite și sprijinite din alte fonduri, pentru că IMM-urile care uh, Uh, doresc să se, să se implice în, uh, în activități turistice, poate ar trebui să accedeze alte fonduri, nu fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. Diversificarea trebuie să fie posibilă prin uh, accesul la mai multe fonduri europene. Situația este dificilă datorită cotelor existente care fac necesară diversificarea uh, activității. De deci ce este nevoie de fonduri suplimentare? Pentru modernizarea vaselor. Pentru că un vas care pescu, poate pescui doar 3 luni, uh, un pescar care poate pescui doar 3 uh, luni pe an, um, va veni foarte dificil să își uh, diversifice activitatea economică. Educația, pregătirea profesională este importantă, accesul la resurse și pregătirea profesională acestor pescari este deosebit de importantă pentru a um, reuși să păstrăm animat în viața acest sector. Și nu trebuie să pierdem din vedere rolul femeilor în activitățile de pescuit. Femeile au avut un rol important în multe zone ale continentului uh, european, în multe zone de coastă. Ele sunt cele care au păstrat în viață acest sector, însă din punctul de vedere al diversificării, ele se confruntă cu dificultăți și aceste fonduri nu ajung la ele. Deci uh, trebuie să purtăm o dezbatere și despre ce înseamnă pescuitul de agrement, pentru că în anumite zone uh, pescuitul de agrement, uh, bărcile de agrement sunt depășită ca număr de bărcile de pescuit din comunitățile respective. Deci mi se pare că trebuie să analizăm impactul pescuitului de agrement asupra pescuitului profesionist, adevăratului pescuit. Pentru că, în anumite cazuri, se depășesc cotele existente pentru aceste activități de agrement. Deci mi se pare că este o dezbatere uh, bogată pe care am putea o purta. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. O înlocuiesc pe doamna Jill Evans, își transmite scuze, nu poate să participe la reuniunea de astăzi. Vă felicită pentru acest prim raport. Cu toate acestea, le dorește să vă atrag atenția asupra turismului faptului că turismul legat de pescuit trebuie să țină cont de o protecție foarte de o chestiune foarte importantă, protecția patrimoniului natural. Nu putem face chiar orice astăzi cu uh, patrimoniul uh, natural. Care trebuie să uh, genereze un turism durabil. Deci turismul legat de pescuit trebuie să fie coordonat strâns cu interesele Uh, micilor uh, pescării artizanale și locale. Trebuie să vedem, deci, care sunt nevoile acestor mici exploatații și care sunt și măsurile pe care le vom uh, pune în aplicare pentru a ocroti patrimoniul nostru natural reprezentat de planeta Pământ. E un aspect pertinent. Nu trebuie să uităm pescăriile Uh, de coastă și insulare. Și de asemenea să ne gândim și la pescuitul care se practică în râuri și în lacuri. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte înainte să ne uh, să luăm deciziile. Uh, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Suița Duravka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut acest raport în calitate de raportor din Umbra. Sunt în mare de acord cu textul prezentat. Mi se pare că există o legătură importantă între activitățile de pescuit și turism, mai ales pescările de mici uh, dimensiuni. Eu sunt de origine din uh, Croația, dintr-un mic orășel de pe coastă și uh, am văzut cât de important sunt activitățile de pescuit de coastă pentru turismul local. Pe parcursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, am acceptat anumite reguli care nu sunt în avantajul comunităților locale. Cu ocazia, vin și prin intermediul acestui uh, raport și peste ceva timp. Sper că vom reuși să schimbăm aceste norme de reglementare care îngreunează viața pescarilor artizanali, care depind atât de mult de activitatea de pescuit. Moștenirea culturală trebuie să reprezinte o prioritate din punctul de vedere al păstrării identității comunităților locale. un mod tipic de trai în, în comunitățile locale ține de pescuit și de activitățile de pescuit, deci trebuie să recunoaștem importanța pescăriilor de mici dimensiuni și adopt, adaptarea vaselor de pescuit la activități uh, turistice nu va fi un proces uh, ușor. Foarte mulți turiști în zilele noastre își uh, doresc să viziteze zone naturale um, neatinse și aceste activități turistice au devenit în ultima perioadă o sursă importantă de venit pentru comunitățile locale. Mă bucură faptul că acest lucru a fost uh, recunoscut și prin uh, câteva amendamente depuse de noi sunt convins că acest proiect de aviz va fi îmbunătățit și mai mult. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul cu reprezentanții, reprezentantei Comisiei din partea Direcției Generale Mare. Domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Comisia Europeană, știți foarte bine, a indicat că zonele uh, uh, de coastă maritimă reprezintă o prioritate de creare locurilor de muncă albastre. În anul 2014 am lucrat la redactarea unei strategii maritime prin care identificăm provocările și indicăm uh, măsurile necesare pentru a declanșa, a folosi la maxim potențialul uh, zonei maritime. Printr-o acțiune cerem o diversificare a activităților de pescuit uh, de coastă. Din acest punct de vedere, am lansat și vom lăsa și mai multe proiecte maritime menite să diversifice activitățile maritime din Europa și pentru noi este deosebit de importantă această legătură potențială între activitățile de pescuit și, tu- și activitățile turistice. Acest lucru este important prin FEPAM și prin uh, o gestionare partajată a fondurilor la care participă statele membre și comunitățile locale, care continuă activitatea deja efectuată în perioada anterioară, 2007-2014, de finanțare moment, uh, perioadă în care mai mult de 300 de activități emblematice la nivel local au fost create din mai multe state membre. În urmă cu trei ani, mai multe dintre aceste comunități locale au identificat activitățile turistice ca fiind o prioritate. O altă prioritate a acestor uh, comunități locale este uh, încurajarea activităților economice ale, ale pescarilor de mici dimensiuni, pentru că astfel se poate contribui și la gestionarea durabilă a resurselor uh, naturale. Tocmai de aceea FEPAM-ul uh, finanțează proiecte care aduc o plus valoare pentru toate aceste aspecte diverse, diversificate ale activităților de pescuit. Aș dori să vă aduc aminte că uh, în FEPAM există un articol specific, articolul 30, care permite pescarilor să ceară sprijin, uh, sprijin financiar pentru a-și transforma vasele de pescuit în vase care pot fi folosite pentru activități turistice. Deci, statele membre sunt cele care uh, pot decide dacă doresc să, ce- să ceară acest sprijin. Există de asemenea un articol în FEPAM care prevede oferirea de sprijin Um, pentru pregătirea profesională, mai ales a pescarilor tineri. Și mă voi referi acum la câteva puncte din proiectul de aviz. Punctul 11. Evaluarea impactului socioeconomic asupra a, a pescuitului de agrement Există deja măsuri în acest sens în zonele rurale. Rezultatele valorii care se, desfăș- care se desfășoară în Comisia Europeană cred că vor fi utile pentru a înțelege și mai bine impactul socioeconomic uh, a pescuitului de agrement. Punctul 18. Eficacitatea mm, eficacitatea fondurilor europene. În anul 2014, un studiu a evaluat impactul diversificării economice. Studiul a spus că 5500 de proiecte au fost deja dezvoltate în anul, până în anul 2014 și au um, ajutat la diversificarea activităților de pescuit. Acest studiu poate fi accesat uh, pe internet. La punctul 19 Comisia se gândește deja la promovarea Farnet, rețelei europene a zonelor de pescuit și astfel să consolideze legătura între activitățile durabile de turism și diversificarea activităților de pescuit. Acest lucru va permite acestei rețele să organizeze mai multe întâlniri la nivel uh, european între diferitele părți interesate. La punctul 20 uh, se cere Comisiei să promoveze prin intermediul Comisiei Europene a Turismului uh, destinațiile turistice de pescuit și poate colega mea vă va da mai multe detalii în legătură cu acest punct. Eu aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și vă asigur că vom colabora mai mult pentru a îmbunătăți activitățile de pescuit uh, și pescuit de agrement. Vă mulțumesc, dar acum din nou cuvântul uh, raportorului, domnul Uihelin. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile utile. O parte dintre acestea se regăsesc deja în textul proiectului de aviz, altele vor fi incluse. Eu aș dori să insist asupra speranței că voi răspunde dorințelor dumneavoastră cât mai repede posibil. Am transmis uh, dorințele noastre și comisiei care a spus că este de acord. Aștept și ultimele uh, sugestii, după care voi uh, prezenta varianta finală a avizului. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 13 septembrie la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculor și ramurilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, dau cuvântul raportoarei doamna Karima Delin. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău de faptul că nu au rămas toți colegii, pentru că este un subiect extrem de important. Dragi colegi, avizul pe care îl vom adopta în noiembrie cu privire la omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor e un subiect foarte, foarte important și insist asupra acestui cuvânt. Este esențial. Insist asupra acestui cuvânt pentru că avem de-a face cu un regulament care va avea un impact major asupra industriei uh, automobilelor dar și și îmi doresc foarte mult acest lucru, un impact pozitiv asupra sănătății, asupra climei și asupra securității noastre. Uh, după scandalul Volkswagen, în grupul meu am cerut uh, înființarea acestei uh, comisii de anchetă. Mulțumesc faptul, fapt, mm, grupurilor că au sprijinit această înființare și ea funcționează acum. Cei care fac parte din această comisie de anchetă și suntem destul de numeroși uh, în această sală știu cât de importantă este această comisie. Ce ne-a uh, spus până acum această comisie este că statele membre și Comisia Europeană au permis un sistem în care frauda este posibilă, în care optimizarea excesivă a autovehiculelor este legală, în care diferențele între emisiile reale de oxid de azot și de dioxid de carbon uh, sunt uh, îngrozitoare cu depășiri de 10 ori mai mari uh, față de media anumitor vehicule. Aceste rezultate sunt confirmate de către comisiile naționale care au fost înființate în mai multe state membre și toată lumea ajunge la aceleași uh, uh, concluzii. Protocolul nostru de omologare și de supraveghere a pieței nu uh, este bun. Pentru că mașinile care au trecut aceste testă, teste uh, în conformitate cu legislația europeană și care sunt uh, pe autostrăzi și care sunt considerate conforme în urma efectuării acestor încercări, nu mai respectă uh, normele după primii kilometri efectuați. Aici nu arăt cu degetul uh, pe nimeni, până la urmă Comisia EMIS va trebui să facă acest lucru, dar spun doar că am uh, permis să existe un sistem care uh, contravine interesului general european. La ce mă refer eu? Și aici vă pot da un exemplu foarte simplu. Scandalul Volkswagen, care ne-a arătat că există aceste dispozitive uh, Uh, de invalidare ilegale. Faimosul uh, defect device. Dar există și uh, dispozitive de uh, invalidare regală în conformitate cu regulamentul 715 din 2007 care permite dezactivarea sistemului de control a emisiilor în timpul anumitor uh, faze ale încercărilor și în momentul în care are, deci, se face această dezactivare, rezultatele sunt uh, foarte uh, puternic schimbate. Dacă ne uităm la Statele Unite, această practică nu există. Suntem singurii care o, o practicăm. Aceste, această dezactivare explică diferențele între condițiile reale de trafic și măsurile făcute în laborator în timpul încercărilor. A fost nevoie totuși de uh, anul uh, 2017 uh, cu intrarea în vigoare a RD-urilor pentru a înțelege că e nevoie de un detector la țeava de eșapament. Uh, e o inerție care se datorează sistemului. Un alt element și aici uh, e un element care îi afectează direct pe cei care votează pentru noi, pe cetățeni și pe consumatori. Un alt exemplu pe care consumatorii îl cunosc mult prea bine se cumpără, de exemplu, o mașină care, să zicem, uh, consumă 6 litri uh, la 100 de kilometri. Deci, după uh, primii, primele sute de kilometri, ne dați, vă dați seama că consumați de la 20 până la 40 de ori, 40% mai mult și toată lumea spune că e normal. Nu, nu e normal și nu putem tolera astfel de depășiri pentru că Um, atunci când e vorba de emisiile poluante, ele creează cele, uh, o mare parte din uh, cele 500.000 de uh, decese premature datorate poluării. Conform OMS-ului, oxidul de azot cauzează 60.000 de morți anual. Să vedem însă care e așteptarea cetățenilor față de noi. Cetățenii așteaptă să le garantăm faptul că calitatea aerului se va îmbunătăți. N-are rost să uh, avem uh, norme la nivel european și mă gândesc, de exemplu, la Euro 5, Euro 6, care ar fi trebuit să reducă emisiile de oxid de azot, dacă nu avem un cadru de reglementare precis care să permită uh, industriei să respecte aceste norme. Să vedem însă ce așteaptă cetățenii uh, noștri își doresc transparență și independența în uh, procedurile de omologare. Își doresc să creăm un nou sistem de supraveghere a pieței, un sistem performant, pentru că deocamdată el lipsește cu desăvârșire și va trebui să-l înființăm pentru a avea un control de-a lungul întregii, întregului ciclului de viață al vehiculului, așa cum se practică în Statele Unite va trebui să readucem încrederea în rândul consumatorilor și a industriei automobile. Acesta este obiectivul nostru. Uh, vă rog uh, să nu mă înțelegeți greșit, aș vrea ca intențiile mele să fie bine înțelese, nu vreau uh, să fac, să, să acuz producătorii de automobile sau autoritățile publice. Acesta este rolul Comisiei EMIS. Mă gândesc, de exemplu, la uh, tot ce au făcut uh, primarii uh, marilor metropole care au dat în judecată acești producători la uh, Curtea de Justiție. Eu aș dori să încercăm doar să revenim la o producție automobilă fiabilă. Să vă explic puțin ce am făcut uh, în uh, acest raport. Am uh, depus mai multe grupe de amendamente. În primul rând, amendamente care ar trebui să reducă riscul unui nou eventual scandal de tip diesel. Ar trebui să se înființeze o autoritate independentă de supraveghere care să efectueze uh, teste sau încercări, precum uh, faimoasa agenție Environment uh, Protection Agency. Apoi, un sistem de sancțiuni care să impună peste tot în Europa același sistem de compensații, de reparații, dacă se consideră că modelul nu respectă normele sau de retragere de pe piață. Apoi, un sistem de omologare a uh, mașinilor. Trebuie să clarificăm care este rolul uh, producătorilor față de serviciile tehnice și față de autoritățile naționale. Uh, nu există deocamdată o separare strictă a acestor roluri în toate țările. Atunci când nu există o uh, împărțire foarte clară a rolurilor, trebuie să ne asigurăm că transparența și independența între acești actori de pe piață se garantează. Și apoi amendamente cu privire la supravegherea pieței. Am propus crearea unei autorități unice europene cu un uh, buget, un buget care să țină cont de uh, această, uh, acest rol. Trebuie ca uh, autoritățile naționale să poată să cere retragerea de pe piață a uh, vehiculelor care sunt uh, suspecte. Aș dori să vă spun că în următoarele zile intenționez să mai depun uh, un al doilea val de amendamente, pentru că am uh, urmărit uh, cu mare atenție rezultatele Comisiei de Anchetă și a comisiilor care au fost desfășurate în mai multe țări și mă gândesc uh, mai ales la Comisia de Anchetă din Franța. Concluziile și recomandările anumitor uh, rapoarte, mai ales al Comisiei de Anchetă din Franța, mi-au parvenit în timpul vacanței de vară nu au putut să fie integrate în raport, dar uh, unele concluzii m-au făcut să întocmesc uh, amendamente. Mă gândesc, de exemplu, accesul obligatoriu la softul mașinii în timpul uh, testului, pentru că doar cu această condiție putem fi siguri că detectăm, uh, putem fi siguri că detectăm softuri frauduloase. Dacă doriți, vă pot trimite chiar concluziile acestei anchete. Domnule președinte, știu că am vorbit mai mult de 5 minute, dar consider că acest raport uh, trebuie să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnul uh, Cunde ar fi trebuit să primească cuvântul, uh, dar pentru că domnul Zile trebuie să meargă la altă comisie, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În numele domnului Tășanovski, care este raportor din umbră pentru acest raport, aș dori să spun doar câteva cuvinte în legătură cu acest raport. Industria autovehiculelor are un rol foarte important pentru locurile de muncă din Europa și scandalul Dieselgate uh, a pus sub presiune această uh, industrie. Dar este foarte clar că uh, scandalul Volkswagen nu a fost, a fost un eșec al Uh, sistemelor de control, dar trebuie să găsim un echilibru în ce privește uh, situația în care ne găsim. Propunerea Comisiei vine cu un nou, leg, uh, un nou nivel de control care aduce o povară suplimentară asupra autorităților din statele membre, de exemplu, evaluare de către de tip peer din alte state membre și e o chestiune politică, raportorul nostru nu sprijină o nouă autoritate de supraveghere europeană, așa cum a propus raportoarea. Dar uh, domnul Tașanovski ar dori să-i mulțumesc raportoare pentru proiectul de aviz și așteaptă cu nerăbdare negocierile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Venarcun. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect foarte important care afectează întreaga economie europeană, bineînțeles și mediul și sănătatea cetățenilor noștri. Toate acestea sunt de netăgătuit. Însă nu totul se restrânge la condițiile reale de trafic, ci să mergem mult mai departe. Doamna Deli a spus deja despre discuțiile din cadrul EMIS, însă acestea sunt doar o parte. Dacă e să vedem care e adevărata amplitudine în ceea ce privește omologarea și supravegherea autovehiculor și rămocilor acestora și vedem că există peste 400 de pagini de anexe. Dacă trecem prin ele, observăm că lucrurile sunt foarte specifice. Se ajunge și la remorci ale autovehiculelor, apoi la Acestea, bineînțeles, chiar dacă nu sunt implicate în emisii, duc la o creștere a consumului de combustibil. Îi mulțumesc doamnei Deli că ne-a făcut această prezentare și vom reacționa la acest text. Este neapărat necesar ca omologarea de tip, autoritățile de omologare de tip din întreaga Europa să folosească aceleași instrumente. Transparența e neapărat necesară. Producătorii de automobile au nevoie și de o organizație independentă de verificare care să vadă exact ce conține autovehiculul, să vadă exact ce se întâmplă cu frânele, cum arată, ce se întâmplă în motive de condus, dar și sistemele electronice de condus și verificarea acestora, pentru că e un punct foarte important și de această supraveghere este neapărat nevoie. E nevoie să existe acces la datele constructorilor de automobile. Am mai avut aceeași uh, situație problematică și în trecut. ce fel de date pot fi comunicate din punct de vedere al concurenței, din punct de vedere comercial și ce date nu pot fi comunicate. Aceste date care pot să fie puse, trebuie să fie puse la îndemână autorităților naționale ca acestea să le poată verifica. Omologarea de tip nu trebuie să fie acordată pentru totdeauna, trebuie să aibă loc o revizuire la anumite intervale. Cum spuneam, transparența este neapărat necesară. RD-ul este clar foarte important, însă pe lângă aceste condiții reale de trafic trebuie să se țină cont și de aerodinamică, trebuie să existe anumite limite maxime în ceea ce privește emisiile. Avem nevoie de standarde și criterii la nivel european și de coordonare și colaborare a autorităților tehnice. Așa ceva ar fi foarte folositor. Comisia a avut această viziune și a trebuit să se mențină pe poziția inițială. Știu că vor exista discuții intense dacă e nevoie de o superautoritate europeană de supraveghere. Eu cred că mai degrabă nu. Mai degrabă nu. Însă trebuie să existe o separare clară între constructorii de automobile, autorități de supraveghere și autoritățile de verificări tehnice. Doar așa ne putem asigura că nu vor exista conflicte de interese. Doamna Deli ne-a povestit câte ceva despre structuri și cum vor arăta acestea. și trebuie să se țină cont de diferitele criterii care există în Europa. Aici situația mi se pare puțin problematică. Important este ca în interiorul Uniunii Europene să avem aceleași condiții cadru în ceea ce privește producția de automobile, omologarea acestora, verificarea acestora și apoi să existe într-adevăr testări în condiții reale și nu doar pentru autovehicule, ci și pentru diferitele componente ale acestora. Aștept cu nerăbdare discuția cu doamna Deli, vom intra în trilog, am discutat despre transparență și ar foarte bine să fie invitați și raportorii din umbră când discutăm chestiunile tehnice. Unii din alte grupuri politice spuneau că ar trebui să așteptăm întâi rezultatele Comisiei EMIS ca să continuăm apoi cu omologarea de tip. Eu cred că nu e necesar, vorbim de lucruri diferite. Există rezultate intermediare pe care le, prezint, le va prezenta Comisia EMIS. Important e să acționăm cât de repede, pentru că zi de zi mii de noi mașini sunt omologate în Europa, trebuie să existe o armonizare trebuie să se țină cont și de RD, astfel încât să evităm pe viitor un asemenea scandal. Mulțumim, vă mulțumim. Are cuvântul doamna Cristin de Ondralon. Efectivement. Mulțumesc. Într-adevăr, e un subiect uh, foarte actual. Coincide chiar cu Uh, activitatea Comisiei de Anchetă și mă bucur că e foarte important că uh, Comisia de Transport ia poziție și regret de faptul că Comisia de Transport nu are decât un aviz și nu are competență partajată cu celelalte comisii pe acest dosar. Împărtășesc, evident, uh, în mare parte poziția raportoarei noastre, Karima Deli. Aș dori să revin la activitatea Comisiei de Anchetă care ne-a arătat un lucru, respectiv că piața unică, fără armonizare a regulilor și mai ales fără control, este un dezastru, o catastrofă pentru interesul general. Bineînțeles că producătorii uh, au uh, tras folos, dar nu și consumatorii și cetățenii noștri care uh, suferă consecinței poluării aerului. Încă o dată vedem că uh, e nevoie de mai multă Europa, dar mai ales de Europa mai bună nu e posibil uh, ca uh, politica să fie uh, hotărâtă de la stat la altul. Nu se poate să mai avem sancțiuni, de exemplu, care merg de la derizoriu la ridicol în cazul în care se confruntă, constată fraude și în cazul în care omologarea nu se face acolo unde este mai practic sau mai ieftin, ci acolo unde autoritățile închid ochii în ceea ce privește criteriile de omologare. E nevoie de criterii armonizate uh, Uh, transparente și trebuie să avem o supraveghere europeană. Avem nevoie de proceduri de text uh, standardizate care să țină cont de uh, testele în condiții reale care să se aplice la fel peste tot și mai ales trebuie să punem capăt numeroaselor conflicte de interes care există de-a lungul întregului lanț de omologare trebuie să existe o independență, să se separe funcțiile între controlor și serviciile tehnice controlorii trebuie să fie eficienți, să fie independenți și e indispensabil să avem această independență a controlorilor. Chiar după ce uh, certificatul de conformitate a fost emis, uh, emisiile trebuie să respecte normele de mediu și normele de securitate. E valabil și pentru controlele tehnice. Uh, apar tot mai multe presiuni, uh, suntem obligați să votăm mai repede, fără a aștepta concluziile Comisiei de Anchetă. Și noi considerăm că trebuie să facem o legătură între concluziile noastre și cele ale Comisiei de Anchetă. Nu trebuie să ne pripim și să votăm înainte ca Comisia de Anchetă uh, să nu se fie pronunțat. Mă bucur de faptul că raportorul din umbră a subliniat acest lucru înaintea mea. Cred că e foarte important să mergem până la capătul acestui proces și să avem norme care să reflecte toate concluziile uh, noastre de astăzi. Uh, pentru că miza este uh, încrederea cetățenilor și a consumatorilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bach! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să spun și eu cât de important e subiectul și cât de sensibil. Au făcut-o deja colegii mei. Aș dori doar să spun că trebuie să fim foarte atenți să nu, scăd- să nu pierdem din vedere elementele principale. Există multe autorități de uh, omologare care respectă regulile și legislația. Sunt acreditate, sunt supravegheate, Știm că există lipsuri, există neclarități în legislația existentă și cred că aici ar trebui să cadă accentul nostru, să le eliminăm pe acestea. Carima are un amendament 14 pentru procesul transparent. Salut acest amendament, unde vorbește, se vorbește de independență și de separarea autorităților. Pe acesta îl sprijin. Apoi, Cred că trebuie să fim foarte atenți și Karima ne spunea și acest lucru în legătură cu acel act de punere în aplicare. În Parlament am avut experiențe neplăcute în acest sens. Apoi ce au spus colegii despre o nouă mare autoritate care apare la amendamentul 28 al doamnei Deli, cred că și aici ar trebui să fim precauți. Supraveghere europeană, da, cu siguranță, însă o nouă super autoritate, ei bine, eu nu cred că ar fi foarte bine. În linii mari aș spune că acea revizuire între egali, peer-to-peer, -peer, o țară pe cealaltă. e bine, eu nu cred că așa ceva se potrivește Europei. Când o autoritate reglementară poate supraveghea o altă autoritate de reglementare într-o altă țară, așa ceva ar putea să ducă la o situație de conflict. De aceea cred că e nevoie de supraveghere europeană. Un ultim punct amintit de Werner Kuhn legat de anexe. Există în Europa multe IMM-uri care sunt producători de mică serie. Și cred că aici cu toată înțelegerea că trebuie să-i controlăm pe cei mari, ei bine, cred că nu trebuie să uităm și pe acești mici producători care și și lor trebuie să li se acorde o anumită flexibilitate, trebuie să fie supravegheați, bineînțeles, dar să se bucure de un anumit grad de flexibilitate. Mulțumim, doamna Bilbao are cuvântul. Eh, solamente para eh, transmitir dos ideas de... Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să vă transmit ideile colegului nostru Riche, care, din păcate, nu poate participa la ședința noastră și m-a rugat să vă transmit două idei. În primul rând, noi suntem de acord cu existența acestor certificate europene și nu a certificatelor uh, naționale. Pe de altă parte, se propune amânarea uh, activității pentru a aștepta, într-adevăr, concluziile activității emis. Pentru că astfel am avea uh, elemente concrete pe care să ne bazăm deciziile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ela Sandel. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe din cele pe care voiam și eu să le spun. Uh, dar mai adaug și eu faptul că, într-adevăr, Comisia de Anchetă nu și-a terminat activitatea, deci nu cred că trebuie să ne pripim uh, și să mergem noi mai repede. Pe de altă parte, noi, Comisia de Transporturi, nu a putut să cooperăm cu uh, Comisia INCO, uh, ori așa a fost în trecut, cred că ar fi trebuit, într-adevăr, să ne luptăm pentru a avea competențe partajate. În ceea ce privește propunerile doamnei Deli, eu doream să spun doar un lucru. Uh, cunoaștem foarte bine sectorul automobile, automobilelor uh, în Europa, dar și în uh, Statele Unite. Nu cred că e corect să dăm impresia că americanii, americanii vor Uh, salva sau uh, au salvat situația cu Agenția de Mediu din America, să nu uităm că totuși scandalul a fost uh, descoperit de către inginerii din Germania, care au făcut controle mai stricte Uh, și au uh, făcut un control temenic și au uh, descoperit o fraudă, o fraudă care la prima vedere părea să fie punctuală și deci nu cred că trebuie să stigmatizăm întregul sector al construcției de autovehicule. Cred că trebuie să evităm să avem o astfel de atitudine. Colegii au spus acest lucru deja, există diferențe foarte mari între țări, există țări în care se construiesc mașini, uh, autovehicule mici, cu emisii mai uh, scăzute și deci trebuie să ținem cont și de uh, aceste specificități și de diferențele între state, state membre. Uh, sigur că ne dorim să reducem emisiile, dar poate ar trebui să începem poate cu reducerea consumului mașinilor. Uh, ar trebui să construim uh, autovehicule de mici dimensiuni, astfel consumul ar fi mai redus și automat ar scădea și emisiile. Există soluții care există, dar știm că există oportunități în acest domeniu, există uh, nișe de care trebuie să profităm. Vedem că unele, unii producători importanți iau uh, decizii, dar cred că trebuie să uh, fim atenți la uh, nuanțe, să nu stigmatizăm așa și să facem mm, să, să, să, să facem o confuzie regretabilă. În Statele Unite se declară alte cifre. Statele Unite se află într-o situație diferită de Europa. există și mașinile electrice, dar dincolo de deciziile naționale, situația este diferită. Sunt de acord cu cele spuse de colegul Bach. Această um, idee de a construi o autoritate de supraveghere europeană e greu de pus în practică. Pentru că concurența din acest domeniu, care este să nu în favoarea uh, Uh, consumatorilor, a utilizatorilor și care și generează locuri de muncă e un aspect, dar trebuie să ne mai gândim și la ocupare și la creare și protecția um, locurilor de muncă. Uh, această idee peer-to-peer nu mi se pare foarte bună. Faptul că statele ar putea să, fie, să se controleze reciproc uh, nu, nu mi se pare ideea cea mai inspirată. Acum, în ceea ce privește soluțiile pe care ar trebui să le găsim. Cred că trebuie să încercăm să avem o abordare uh, treptată, dar și progresistă. Să vedem cum putem reduce consumul, cum putem reduce impactul emisiilor poluante, a emisiilor uh, de oxid de azot. S-au făcut progrese în Europa. Noi am reușit să uh, scădem emisiile de dioxid de carbon. Acum, cred că trebuie să reducem și emisiile de uh, oxid de azot, uh, fără însă a periclita lucrurile de muncă. Deci trebuie să reducem consumul pe termen mediu, să uh, optăm pentru alte, alte piste, pentru inovare. Mm, va trebui să facem economii la scară dacă vrem ca noile produse să fie accesibile pentru consumator. Uh, apoi va trebui să ne gândim la uh, schimbări structurale de mare anvergură pe care le putem propune acum, dar nu imediat. Nu putem să facem acest lucru pentru că am, uh, uh, am uh, submina o mare parte a economiei europene. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich Domnul Koch, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru propunerea făcută. Cred că, într-adevăr, e nevoie de această supraveghere. Uh, Apoi trebuie să ne asigurăm că nu vor exista costuri suplimentare pentru consumatori. Îi mulțumesc și doamnei raportor Deli pentru munca foarte bună. Însă unele puncte la unele puncte sunt puțin sceptic, cum ar fi o autoritate europeană de supraveghere, despre care au vorbit deja și colegii mei. Apoi, raportoarea face referire de mai multe ori la Volkswagen. Eu mi-aș dori ca în um, textul nostru să nu fie arătat cu degetul un constructor de automobile și nu o spun asta în nume de german, ci pentru că există foarte mulți constructori de automobile care, dacă nu au acționat exact așa, poate chiar și mai rău. Îmi place foarte mult um, punctul de vedere pe care îl are um, autoarea, îl are raportarea noastră în ceea ce privește o um, distanțare foarte clară între diferitele tipuri de autorități. Ne dorim o creștere a transparenței și independenței și de aceea trebuie să existe această diferențiere pe tipurile de autorități și funcția pe care o au aceasta. Apoi, în ceea ce privește taxele în statele membre, ei bine, eu aici nu cred că lucrurile stau foarte bine. Cred că ar putea fi chiar contraproductiv să fie introduse noi taxe, pentru că ar putea să apară un fel de turism de testare. Apoi, în ceea ce privește omologarea pentru 5 ani din uh, propunerea comisiei, bine, eu cred că acest interval este prea scurt, pentru că până acum omologarea de tip are valabilitate până la uh, încetarea producției și voi face amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Ertrug, are cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, Trebuie să spun care este părerea raportorului din umbră, doamna Grapini. Cred că ați uitat de raportorul nostru din umbră, socialist. Credeam că doamna Revol va vorbi din partea dumneavoastră. Nu știm niciodată, vă rog să ne anunțați dinainte. Bine, întâi poziția doamnei și apoi ideile mele pe acest subiect. Voi prezenta acum poziția doamnei Grapini. Dumnezeu ne spune că stabilirea unei autorități europene de omologare de tip e o idee bună, dar ar fi nevoie de o alocare bugetară și de un regulament separat. Sprijin conceptul, însă nu consider că o asemenea autoritate poate poate fi stabilită prin acest regulament. În, acest timp, nu po- în același timp, nu pot să sprijin ideea unei autorități sau agenții responsabile cu adoptarea de acte delegate conform articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Sigura instituție care poate să adopte acte delegate e Comisia Europeană cred că este necesar ca Curtea Europeană de conturi să continue cu verificările până va exista o autoritate europeană. Curtea de conturi ar trebui să vizeze atât autoritățile din statele membre, cât și să verifice dacă fac teste în conformitate cu legislația, dar se adreseze și guvernelor statelor membre care să se asigure că legislația este pusă în aplicare așa cum trebuie. Cred că e nevoie de o coordonare mai bună între autoritățile de omologare și statele membre. Centrul de cercetare comună e un serviciu pentru știință știință și cunoaștere ale Comisiei Europene. Acolo cercetătorii trebuie să facă cercetări astfel încât să dea consiliere științifică independentă în sprijinul Uh, propunerilor legislative. Acest centru ar putea să facă teste independente în paralel cu testele făcute de autoritățile de omologare din statele membre. Voi discuta mai departe în grupul meu politic acest raport, astfel încât să depunem amendamentele potrivite și să nu îi afectăm pe mici antreprenori și să ne asigurăm că consumatorii sunt protejați. Și am încheiat acum declarația. Acum aș dori să spun câte ceva din punctul meu de vedere, pentru că eu fac parte din Comisia de Anchetă. Cred că lucrurile cele mai importante discutate în cadrul EMIS și în general sunt trei. În primul rând controlul, apoi transparența și apoi și apoi să se verifice ce s-a făcut și ce nu. Voi trece acum în limba mea maternă, pentru că mi-e mai ușor să vorbesc în germană despre chestiuni tehnice. Calitatea și um, autorităților de omologare și serviciilor tehnice din statele membre trebuie totul să se întâmple la un nivel înalt și să fie mai bine controlat. Ideea unei autorități europene pentru omologare e una bună, dar trebuie să se țină cont aici și de părerea statelor membre. Rezultatele autorităților de omelegare și alte autorități trebuie să fie făcute publice, astfel încât neregularitățile, încălcările să fie cunoscute. Cred că aceasta e o, o condiție pentru o mai bună supraveghere a rezultatelor tehnic, te testelor printr-o a treia parte independentă. Ar trebui să ne gândim și la aceasta. Pe moment, din cauza că lipsesc datele tehnice, nu se poate face așa ceva și ar trebui să se reglementeze această situație. Și eu cred că pasul spre o directivă este important în acest sens Există acum 28 de tipuri separate de autorități de omologare, cu condiții separate, cu standarde de calitate diferite. O asemenea situație nu poate să fie prelungită și cred că aici cu toții suntem de acord. Cu toții am trecut prin acest scandal al emisiilor, așa cum am trecut prin el și cred că ne rămân încă foarte multe de făcut. Vă mulțumesc! Mulțumim, m-am pus și eu pe uh, ordinea de zi. Am auzit cele spuse de uh, Inesa Ayala Sender și anume că locurile de muncă sunt puse în pericol. Cine a făcut acest lucru? Constructorii, constructorii de automobile. Ei sunt cei care și-au dus la faliment companiile. Ei s-au jucat cu viețile, viețile oamenilor, oameni care decidează acum prematur și așa mai departe. Până acum niciunul dintre acestea nu a ajuns în fața tribunalelor, nu a fost cercetat. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Se discută. Până acum doar se se discută. Bineînțeles că a existat un mix între constructorii de automobile și organizațiile politice care ar fi trebuit să facă verificări. E adevărat, nu vorbim numai de Volkswagen ce aici Dieter are dreptate, ci vorbim de aproape toți constructorii de automobile din Europa care au încălcat regulile jocului. Și inginerii germani sunt într-adevăr cei care au văzut problema, dar nu au mers în SUA să spună, vedeți, aici există o înșelăciune, ci au venit prima dată aici, în Germania. Au spus um, guvernului german ce se întâmplă, apoi Comisia Europene, au atras atenția Comisiei, atenția Comisiei Comisie acum 5-6 ani cu privire la ceea ce se întâmplă și nimic nu s-a întâmplat. Iar acum trebuie să facem față consecințele. Cu 300 de euro pe mașină, Volkswagen a putut să mențină eh, emisiile. Au reușit să facă aceste economii și acum vedem ceea ce se întâmplă. Trebuie să plătească de multe ori mai mult decât ceea ce au câștigat cu cei 300 de euro. Dacă ar fi avut grijă de consumatori, ar fi, ar fi stat într-o situație mai bună acum și nu în cea în care se află acum. Când a început scandalul, toată lumea a tăcut. În mod normal nu ar fi trebuit să fie așa trebuiau să se spună noi am respectat regulile, ei nu, ei le-au încălcat, nimic nu s-a întâmplat. E clar că și ceilalți au fost implicați, fie că vorbim de Italia, Germania, nu e important. Cu toții au jucat incorrect și acest lucru e foarte clar. Și s-a tot spus. Și de aceea avem nevoie de aceste instituții independente. Nu cred că trebuie să fie o foarte mare autoritate europeană, însă trebuie ca autoritățile să aibă competențele de care e nevoie, să poată verifica sunt lucrurile în regulă sau nu. Și dacă lucrurile nu sunt bune, atunci se poate să spun acest lucru. Până acum, um, ONG-uri de mediu au făcut acest lucru. Acum e o da, îndatorire statală și trebuie să se facă. S-a vorbit mult de independență. Toată lumea e pentru. Însă un punct lipsește, trebuie să existe o independență financiară a acestor autorități, pentru că în Europa anumiți au plecat în Luxemburg, alții în Germania, alții în Franța, să vadă unde e cel mai profitabil. Dacă o instituție independentă din punct de vedere financiar și atunci vine un constructor de automobile la mine, nu pot să fiu foarte strict pentru că constructorii nu mă vor mai veni în viitor lor. De aceea, asemenea, instituții, autorități trebuie să fie neapărat independente din punct de vedere financiar. Pentru că dacă un euro ar fi investit în asemenea autorități din fiecare vânzare de mașini în Europa și știu acest lucru sigur, acestea ar putea să fie independente. E neapărat nevoie ca acestea să fie independente din punct de vedere financiar, ca o instituție din Germania care face teste tot la 2 ani și e așa, spune, această mașină poate să mai circule, aceasta nu poate să mai circule. Și apoi și independența interinstituțională e foarte importantă, bineînțeles, dar în primul rând cea financiară. Dacă nu, situația se va repeta și cred că nimeni nu își dorește ca această situație să se repete. Unii încă mai visează că poate nu vor fi prinși, însă nu aceasta trebuie să fie direcția noastră. Și acum are cuvântul din partea Comisiei doamna Ioana Șicovska din partea DG Grow. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru proiectul de raport. Comisia consideră că acest text și amendamentele merg mână în mână cu ce și-a propus uh, și Comisia Europeană în textul acesteia. Noi ne dorim să ne asigurăm că sistemul de omologare de tip din Europa va fi mai eficient și, în primul rând, mai credibil. Credem că textul raportului se ridică la nivelul așteptărilor și sprijină Comisia în ceea ce considerăm că trebuie să fie făcut. Și așteptăm cu nerăbdare și proiectele de amenament și le sprijinim pe majoritatea dintre ele ce considerăm că e important? E important ca Parlamentul și Comisia să trimită același mesaj puternic și clar că e nevoie de o reformă fundamentală a sistemului. Și exact același lucru îl face și acest raport. Nu vorbim doar de o cosmetizare, ci despre o reformare a sistemului. Considerăm că un asemenea mesaj puternic din partea Comisiei e important și îl salutăm. Nu vom discuta astăzi detalii legate de amendamente, dar vreau doar să vă atrag atenția asupra unor schimbări, unor propuneri, unor modificări, ce putem noi să sprijinim, toate acele amendamente care merg în direcția unei transparențe crescute, unei separări mai bune între, între rolurile actorilor din procesul de omologare de tip, Înțelegem de asemenea și sensibilitatea de mediu care apare în amendamente și suntem de părere că e calea de urmat. Trebuie să, fie, să li se acorde locul cuvenit îngrijorărilor legate de mediu apoi o reconsolidare a supravegherii pe piață e ceva ce ne dorim și noi. Fără a intra în, deta- în detalii, considerăm că acest tip de amendamente merită să fie salutate și suntem la dispoziția raportoarei și a comisiei, astfel încât să venim cu clarificările de care e nevoie. Cu toate acestea, mai sunt două sau trei puncte pe care aș dori să le subliniez, unde comisia are anumite îngrijorări. În primul rând, în ceea ce privește înființarea unei autorități independente. Noi am propus un sistem de supraveghere și supraveghere independentă. Credem că aceste două elemente ar fi suficiente astfel încât să ne asigurăm că într-adevăr există o supraveghere a pieței care este făcută și și noi prin intermediul Comisiei, prin intermediul Centrului Comun de Cercetare putem face acest fapt. Independența a fost subliniată de doamna raportor, însă independența e doar una dintre condiții. E, intervine și bugetul, personalul, timpul. Credem că independența trebuie să fie mai bine înrădăcinată în sistem, dar nu prin a crea o nouă instituție separată. O altă îngrijorare o avem legată de calendar. Apreciem munca făcută de EMIS și rezultatele acestei comisii, însă vreau să insist din nou că e o nevoie de urgență. Vorbim de un sistem care nu aduce rezultatele dorite, nu e optim și care nu e destul de atent cu protecția consumatorilor. De aceea nu putem să tolerăm întârzieri. Ele nu ar trebui să aibă loc. Nu vom pune urgența înaintea calității, însă această propunere trebuie să fie abordată cât de repede posibil. Un ultim comentariu legat în mod direct de emisii. Credem că e nevoie de schimbări, însă legislația privind omologarea nu e locul unde trebuie să se discute despre dispozitivele de invalidare și strategii de protecție a motoarelor aceste aspecte sunt deja abordate în regulamente care au de-a face cu problemele cu emisiile, în pachetul privind condițiile reale și așa mai departe. Aici își găsesc toate acestea locul. Din nou suntem la dispoziția Comisiei să găsim cele mai bune soluții la cele propuse. În linii mari, noi sprijinim raportul așa cum arată el astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, dau din nou cuvântul raportoarei. Doamna președinte, dragi colegi, mă bucur de faptul că Comisia ne spune astăzi că trebuie să ne grăbim. În condițiile în care pasivitatea Comisiei Europene durează de 10 ani în acest domeniu. E un fapt gravisim. Am spus deja acest lucru, e un subiect foarte important și cred că nu are sens să ne pripim. Nu cred că e momentul să revizuim legislația pentru ca peste 2-3 ani să izbucnească sau să redescoperim noi scandale. Nu e posibil așa ceva. Dragi colegi, obiectivul meu este să cooperez mână în mână cu EMCO și cu ENVI. E adevărat că am luat exemplul emisiilor, pentru că s-a revelat recent acest scandal și nu e motive să, să credem că dacă emisiile sau dacă controlele emisiilor nu sunt eficiente sau nu au fost uh, eficiente în ceea ce privește normele, emisiile de oxid de azot, ar fi bine să aplicăm autocontroale. Dacă nu putem controla bine noxele, atunci normele de securitate și motoarele nu au cum să fie bine controlate. De ce? Pentru că noxele reprezintă doar vârful icebergului și în spate ce se ascunde? Se ascunde un uh, scandal sanitar, din păcate. Dragi colegi, cu toții ați spus două cuvinte foarte importante, control și independență. Cred că, domnule președinte, și dumneavoastră v-ați uh, referit la acest lucru, ați spus și problema independenței financiare. Eu cred că nu putem astăzi să nu, putem, să, să nu avem controle. E adevărat că am propus înființarea acestei agenții. Domnul comisar Verheugen, la ultima audiere a Comisiei EMIS, a luat cuvântul și când am ascultat, vă pot spune că mi-am pus întrebări reale în ceea ce privește Comisia Europeană și independența, independența ei. Aveți dreptate atunci când spuneți că întrebările cheie trebuie să fie abordate în raportul nostru, Cine garantează? Cine ia deciziile? A spus întrebările pertinente. Cine face omologarea? Însă problema condițiilor reale, pentru că aceasta va fi provocarea, e vitală. Aș dori să revin la această întrebare nu putem să mai acceptăm argumentul uh, șomajului salariaților atunci când e vorba de uh, producătorii de autovehicule. La ce mă refer? Angajații sunt tocmai victimele acestui scandal. Scandal care a fost generat de producători. Unu, pentru că sunt lăsați de izbeliște, pur și simplu, prin existența acestor softuri, e o industrie care ține de trecut, ori salariații trebuie să se reconvertească. Cum trebuie, de exemplu, să treacă la uh, sursele regenerabile, mă gândesc la mașinile pe hidrogen și așa mai departe. De ce trebuie să facem această reconvenție? Pentru că victimele vor fi angajații, salariații, datorită pasivității la care asistăm astăzi. Vom avea dezbateri uh, aprinse, cred, dar obiectivul nostru, și dragi colegi, ați amintit acest lucru, din păcate, acest scandal sau dezbaterea nu vizează doar Volkswagen, ci și alți producători automobili. Obiectivul nostru este ca în Europa să nu mai existe un alt scandal de tip Dieselgate și trebuie să arătăm noi, legiuitorii, că suntem în stare să arătăm că Europa poate impune norme care trebuie respectate și, în al doilea rând, că dreptul consumatorilor primește prioritate care au fost pur și simplu trași pe sfoară uh, în acest scandal. Și trebuie să punem capăt acestor practici. Trebuie să începem o nouă pagină în istoria Europei, să arătăm că Europa îi apără, îi ocrotește pe cetățeni ce privește poluarea aerului, sănătatea și mediul. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 13 septembrie la ora 12. Am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre. Vom continua cu ușile închise cu reuniunea coordonatorilor.